Acestea fiind spuse, ordinea de zi pe săptămâna în curs a fost adoptată, iar acum am plăcerea de deschide dezbaterea pe marginea primului raport de pe ordinea de zi. Este vorba despre raportul doamnei Lara Comi cu privire la standardizarea europeană. Primul vorbitor este doamna raportor, doamna Comi. Grazie, președinte, cari colegi. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Iată că ajungem în sfârșit la ultima dezbatere, aprobarea definitivă a acestui regulament foarte important. Vreau să vă spun la început că eu personal sunt foarte mulțumită de munca desfășurată împreună cu raportorii din umbră și cu toți interlocutorii mei, fie că e vorba de reprezentanți ai Comisiei sau ai Consiliului. Împreună am ajuns la acest rezultat. De asemenea, am reușit să uh, adoptăm un dosar foarte important pentru piața internă în mai puțin de un an. Va, se va adopta întregul dosar în prima lectură, foarte important pentru procesul legislativ. Trebuie să vă spun deschis că este un mare succes al Parlamentului European, care a avut o contribuție foarte prețioasă la definirea textului final al regulamentului. Rolul Parlamentului este unul extrem de important și doresc ca această instituție care îi reprezintă pe cetățenii europeni să se bucure de uh, o pondere tot mai mare pe viitor. Aș dori să subliniez acum câteva aspecte mai deosebite ale regulamentului ca să înțelegeți ce importantă este această schimbare. Doamnelor și domnilor, nimeni nu poate asculta pe doamna raportor. Dacă nu doriți să luați uh, parte la dezbatere, vă rog să părăsiți în liniște sala. Augenblick, von Comi. Un moment, doamna Comi. Bitte sehr, Frau Kollegin. Aveți cuvântul. Ringrazio, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Așadar, aș dori să subliniez niște aspecte mai uh, speciale ale regulamentului ca să puteți înțelege mai bine importanța schimbării. Aș dori să încep cu intrarea în vigoare a regulamentului. După această intrare în vigoare, sistemul va fi bazat tot pe principii consolidate, facultative, private și va fi bazat pe principiul delegațiilor naționale, delegărilor naționale. Noi nu dorim să dăm peste cap un sistem care funcționează foarte bine. Trebuie, de fapt, să vedem ce modificări se pot aduce pentru ca sistemul să devină mai democratic pe plan european. Dorim să garantăm o participare mai activă a părților implicate, adică a celor care au interese ce țin de domeniul public. Este vorba de consultări înainte de elaborarea unui mandat sau după aceea. E foarte important pentru că acest text trebuie să devină mai democratic și trebuie ca toți uh, reprezentanții uh, sferei publice și ai celei private să fie ascultați. Trebuie ca această consultare să se desfășoare în toate fazele procesului. Iar Parlamentul a cerut Comisiei să creeze un sistem de uh, notificare care să permită celor implicați să se înregistreze și să fie informați în timp util. Trebuie să se garanteze participarea la uh, sistemul public și, de asemenea, trebuie ca prezența entităților publice să fie și asigurată dacă acestea joacă un rol administrativ. Mai este și un alt aspect foarte important și anume protecția IMM-urilor și simplificarea participării acestora. Eu am dorit ca acestea să joace un rol foarte important în regulament, mai ales întreprinderile mici care pot avea probleme din cauza dimensiunilor, din cauza anumitor aspecte lingvistice și am dorit ca acestea să fie implicate în sistem pentru că ele reprezintă coloana vertebrală a economiei europene. Trebuie să garantăm această reprezentare și cu siguranță trebuie să facem acest lucru de la bază spre vârf. Acesta va fi un sistem um, ce va necesita o bună coordonare între nivelul național și nivelul european și va avea o legătură cu planul național. Este esențial ca Uniunea Europeană să își transmită normele la nivel național, pentru că astfel se va ajunge la standarde universale. E foarte important și dialogul cu Statele Unite ale Americii. Avem o misiune uh, la Washington a Comisiei IMCO și uh, sperăm să uh, mergem pe calea cea bună. Am cerut de asemenea Consiliului să avem acte de executare în domeniul TIC, pentru că uh, altfel munca Comisiei va fi foarte mult îngreunată. Parlamentul a prevăzut și o fază de consultare înainte ca Comisia să hotărească detaliile tehnice. Ajung imediat la concluzii. Pot să vă spun că acest regulament simplifică întregul sistem din perspectiva administrativă și financiară și permite atingerea unui nivel deosebit de transparență. Pe uh, site-ul Comisiei va fi publicată lista standardelor armonizate care fac obiectul unei hotărâri oficiale. Nu intenționez să vorbesc mai mult de atât, pentru că sunt foarte multe aspecte importante și uh, probabil că va dura mult prea mult dacă vi le prezint pe toate. Prefer deci să uh, permit să înceapă dezbaterea. Onorevole Comi. Mulțumesc, doamnă Comi. Acum are cuvântul doamna comisar Reding, vă rog. President, honorable members. Mulțumesc, doamna președinte, doamnelor și domnilor. Dați-mi voie mai întâi să o felicit pe doamna raportor, doamna Lara Comi, și pe, să felicit și pe membrii Comisiei IMCO, mai ales pe domnul Malcolm Harbour pentru munca extraordinară pe care au depus-o în elaborarea acestui dosar. Știți foarte bine că standardizarea reprezintă unul din instrumentele cele mai importante care stau la baza uh, economiei europene și cooperarea dintre autoritățile publice și întreprinderi în aceste și cu întreprinderile de uh, europene, de organizațiile europene de standardizare reprezintă un element deosebit de important. Și cred că sunteți cu toții de acord că până în prezent e vorba de un succes în cadrul pieței unice. Uh, standardele și normele reprezintă un, un aspect important în ceea ce privește competitivitatea întreprinderilor europene. Ele reprezintă un ajutor pentru accesul la niște piețe din ce în ce mai mondializate, pentru a avea o interoperabilitate la nivel european, lucru deosebit de important, vital chiar pentru competitivitate și pentru oferirea de noi servicii, noi produse pe piață. Pentru IMM-uri, normele reprezintă un element cheie pentru a atrage investiții, pentru a uh, la înălțimea așteptărilor consumatorilor. Și au nevoie de informații, informații Uh, referitor la transparență și securitate. Mai mult decât atât, standardizarea este importantă și trebuie să se adapteze la schimbările care intervin în societate. Economiile sunt din ce în ce mai mondializate, nevoia de durabilitate, dezvoltare durabilă, convergența acestor tehnologii care să protejeze și mai mult consumatorul și care să reprezintă un factor de incluziune pentru persoanele cu handicap și cu dizabilități. Iar pentru a rezolva aceste probleme, Comisia a adoptat uh, în 2011 un text referitor la normele de standardizare și mă bucur să văd că Parlamentul European discută acum adoptarea ultimei etape a acestui pachet global referitor la regulamentul uh, referitor la standardizare. Și acest regulament ne va permite să rezolvăm trei probleme. Mai întâi, viteza cu care se realizează normalizarea, standardizarea. Uh, mandatele acestea de standardizare din partea Comisiei care cer organizațiilor europene de standardizare să sprijine implementarea politicilor și a legislației vor fi astfel uh, îmbunătățite printr-un program de lucru anual. Sprijin financiar. În al doilea rând, aspectul de incluziune în ceea ce privește normele de standardizare. Actorii astăzi nu sunt suficient de bine integrați în elaborarea acestui proces de standardizare și prin acest regulament vom avea o mai bună reprezentare a IMM-urilor, a societății, a actorilor de pe piață care sunt implicați atât la nivel național cât și european. Al treilea element, a treia problemă se referă la achizițiile publice. Știți că uh, foarte multe informații și tehnologii și standarde de comunicare uh, trebuie să asigure interoperabilitatea, însă acestea nu sunt elaborate de către normele și organizațiile europene de standardizare, ci vin din afară. Și aceste specificări tehnice nu corespund cu categoriile noastre de norme și standarde și în momentul în care se lansează achiziții publice. Acest regulament ne va permite să avem o procedură de evaluare după, care va permite autorităților publice să utilizeze aceste standarde și norme în momentul în care organizează achiziții publice și să țină seama și de setul de criterii care se bazează pe munca elaborată la nivel de uh, uh, Organizația Internațională a Comerțului. Deci vom utiliza toate posibilitățile existente pentru Uniunea Europeană pentru a avea aceste norme și standardizări la nivel și de servicii. Comisia, ca și Parlamentul în trecut, regretă faptul că Uh, se impun anumite proceduri de comitologie care sunt birocratice, care nu ni se par a fi nejustificate, neîntemeiate și care vor pune sub semnul întrebări eficiența întregului sistem, pentru că e nevoie de timp suplimentar. De aceea, vom utiliza pe deplin cauza, clauza de revizuire în acord cu Parlamentul European, tocmai pentru a evalua impactul comitologiei asupra acestor mandate de standardizare, în așa fel încât să putem face noi propuneri, eventual într-un termen de 2 ani. Cu toate acestea, având în vedere că mare parte din elementele cheie ale ori, propunerii originale au fost deja acceptate și într-un spirit de compromis, în așa fel încât să putem ușura un acord în primă lectură, e bine, acum, în momentul de față, Comisia este gata să accepte textul așa cum a fost el pus la punct uh, împreună cu Parlamentul și cu Consiliul. Grazie, comisar. Mulțumesc, doamna comisar. Și acum dau cuvântul domnului Gherec, din partea Comisiei pentru Industrie, Cercetare și Energie. Pani Przewodnicząca, Pani Komisarz, Szanowni Koledzy. Vă mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar, doamnelor și domnilor. Ujednolizaniu producției, a więc efektowi skali. Standardele sunt foarte importante uh, pentru economiile de scară, pentru calitate și pentru siguranța consumatorilor. Progresul tehnologic este unul mai rapid decât uh, se stabilesc standardele. Este nevoie așadar de o uh, standardizare rapidă și eficientă care să ne uh, amelioreze piața, să amelioreze interoperabilitatea și competitivitatea. De aceea trebuie să eliminăm obstacolele pentru uh, bunuri și servicii și de aceea e nevoie de armonizare. Standardizarea trebuie să implice o stabilire uh, de uh, nivel național a standardelor de către organizații de profil, însă acestea de multe ori sunt neglijate. Avem nevoie și de mecanisme mai bune de cooperare între organizațiile comunitare și cele naționale. Mulțumesc! Acum urmează vorbitorii în numele grupurilor politice și începem cu domnul Schwab, 4 minute în numele PPE. Frau Präsidentin, Frau Vizepräsidentin. Doamnă președinte, doamnă vicepreședinte, stimați colegi, propunerea privind standardizarea europeană este discutată în Parlamentul European de, ce vreme, de ceva vreme încoace. Uh, sper ca la finele procesului să putem spune, într-adevăr, că Parlamentul European este favorabil acestei măsuri care va afecta cu siguranță piața internă. Stimați colegi, dați-mi voie să vă spun că Trebuie să o felicităm pe doamna Comi pentru acest uh, rezultat. De ce? Pentru că, în primul rând, am reușit să obținem ceea ce mult timp am tot cerut și anume ne-am dorit uh, nu directive uh, de dragul directivelor, ci reglementări care să poată fi puse în aplicare. Și iată, le-am obținut. Asta în primul rând. În al doilea rând, în cazul unui uh, pachet care este adoptat în primă lectură, este întotdeauna importantă ca, important ca puterile Parlamentului European să fie întărite. În trecut, doar instituția, în calitatea sa de instituție, putea să stopeze propunerile legate de standardizare. Ei bine, această propunere pe care astăzi o discutăm și pe care o vom vota mâine prevede și posibilitatea ca Parlamentul European să facă propuneri legate de standardizare, sub formă de uh, uh, standardizare. Uh, de asemenea, putem stopa punerea în aplicare a anumitor uh, propuneri Uh, care vizează standardizarea. Și dacă e să dăm exemple legate de anumite aspecte critice legate de noi propuneri privind standardizarea, nu putem decât să menționăm uh, propunerile legate de, de um, cercetarea probelor în cadrul proceselor juridice. Ei bine, iată, acum vom reuși să obținem toate cele pe care le-am trecut în, le-am, pe care le-am dorit în, uh, în trecut, reușim să obținem o introducere și încadrare în procesul de dezbatere și de elaborare a standardelor a tuturor uh, organizațiilor de standardizare la nivel național și, de asemenea, consfințim faptul că standardele trebuie să fie acceptate și consfințite de către opinia publică. Această propunere a noastră garantează accesul opiniei publice la toate informațiile cu privire la standardizare, iar lucrul acesta este foarte important pentru noi. Iată că oferim uh, IMM-urilor ocazia de a avea acces direct uh, la toate procedurile legate de elaborarea standardelor. Din păcate, în trecut, IMM-urile nu aveau această posibilitate. Doamnelor și domnilor, aceasta este doar o măsură din cele 12 care vizează piața unică și tocmai de aceea nu trebuie să dăm impresia acum că am uh, creat un fel de de răscruce care va schimba soarta IMM-urilor pe viitor. Nu, este doar o măsură, o măsură care va trebui să fie însoțită de toate celelalte 11 măsuri. Sper că absolut toate celelalte măsuri pe care le, vor, le vom discuta se vor bucura, la fel ca și aceasta, de sprijinul Parlamentului European. Vă mulțumesc! Vă mulțumim. Urmează acum în numele socialiștilor uh, și democraților doamna Moze, 3 minute. Øh, øh, Mulțumesc, doamna președinte. în momentul în care în Danemarca explic uh, alegătorilor toată această muncă de normalizare, de standardizare, mie îmi vine greu pentru că ei nu înțeleg foarte bine despre ce este vorba. Uh, la nivel de Uniune Europeană, pe fond, această temă reprezintă un, un, un succes fără de care viața noastră de zi cu zi ar fi mult mai grea. Spre exemplu, putem utiliza orice fel Putem utiliza tot felul de accesorii informatice care în ziua de astăzi sunt standardizate. Le putem utiliza pe orice tip de calculator. Pe viitor, piața unică va fi astfel mai sigură. Dacă e să ne uităm, spre exemplu, la modul în care sunt fabricate anumite jucării, dacă ne uităm la siguranța alimentelor, dacă ne uităm la modul în care sunt uh, puse în aplicare anumite norme în domeniul construcțiilor. Toate aceste norme sunt deosebit de importante și salut faptul că se revizuiește uh, legislația în vigoare în materie de standardizare standardizare în Uniunea Europeană, lucru care ne va permite pe viitor nouă europenilor să ne bucurăm de mai multă siguranță, atât în calitate de lucrători, dar și în, din punct de vedere al întreprinderilor care se vor bucura de mai multă siguranță pe piața internă. Dați-mi voie să subliniez câteva idei. Pe de o parte, este absolut decisiv să avem o deschidere mai mare în acest proces de mandat politic acordat Comisiei. Trebuie să fim mai transparenți. De fapt, asta ne dorim. Apoi, de asemenea, este foarte important să garantăm că există o participare sporită a actorilor implicați în această muncă de normalizare, de standardizare. Este deosebit de important pentru noi în așa fel încât lucrătorii, consumatorii, toate categoriile sociale să poată fi implicate în mod mai simplu și mai ușor în acest proces de standardizare. Un alt aspect deosebit de important pentru noi este să garantăm că există anumite limite în ceea ce privește uh, standardizarea anumitor servicii. Pentru că nu uitați, noi e vorba de competențe la nivel național și nu trebuie să uităm anumite principii clare în materie de uh, asigurări sociale, de sănătate și așa mai departe. Sunt competențe naționale și în acest sens insistăm ca noi în Parlamentul European să nu atingem aceste, să nu aducem atingerea acestor competențe naționale. Și vom fi astfel într-o situație în care toată lumea are de câștigat câștigat atât angajatorii, cât și consumatorii, cât uh, și întreprinderile. Toată lumea va avea de câștigat. Este lucrul cel mai înțelept pe care îl putem face și să avem astfel o, un sistem de normalizare, de standardizare mult mai ușor. Deci felicit pe toți cei care au participat la această muncă între toate organizațiile europene de standardizare, pentru că vom avea cu toții de câștigat. Mulțumesc! Mulțumesc și acum ar trebui să dau cuvântul domnului Manders. Însă nu-l văd așezat la, pe scaunul său. Așadar, dau cuvântul colegului nostru Rulă. Trei minute. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich werde mich kurz halten und mich auf das Vă mulțumesc, doamnă președinte. Voi încerca să mă rezum la esențial. Standardele sunt un instrument care și-a dovedit utilitatea împreună, reprezintă un instrument esențial al pieței unice, deoarece promovează dezvoltarea durabilă și inovare. Pro, inovarea. Principiile europene, iată, și-au dovedit uh, importanța. Standardele trebuie să fie cât se poate de coerente, astfel încât creșterea economică să nu fie stopată. Și am reușit să facem lucrul acesta. Am ținut cont de părerile și comentariile organizațiilor de standardizare Uh, și a tuturor actorilor implicați. Am luat deciziile necesare pentru ca nimeni să nu fie dezavantajat, nici măcar companiile care trebuie să, poartă, să, să suporte costele, costurile implementării acestor noi uh, standarde. Bine, consultarea actorilor implicați putea să meargă mai departe din punctul meu de vedere, dar cu toate acestea accept compromisul. Am, exti- am extins standardizarea și asupra sectorului uh, serviciilor. Sectorul TIC este unul foarte important pentru standardizare. În același timp, însă, în sectorul, dis, uh, în sectorul uh, serviciilor trebuia să avem grijă să nu punem în pericol potențialul meșteșugurilor și a activităților liberale. Standardele trebuie să fie implementate doar acolo unde ele sunt într-adevăr relevante. O platformă cu, la care să participe toți actorii va garanta lucrul acesta. Și, nu în ultimul rând, trebuia, bineînțeles, să creăm acea linie de demarcare specială între nor, uh, standardizare și uh, acte legislative. Nu doream ca standardele să poată fi uh, transformate în acte legislative. Compromisul pe care l-am atins este unul pozitiv pozitiv și îl vom vota mâine. Vă mulțumesc. Domnul Kociusnik, un minut. Pani comisarko, nesprojednávaný normalizační... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Pachetul pe care îl discutăm astăzi este o soluție pe care o aducem noi, am găsit-o noi uh, în ceea ce privește depășirea provocărilor uh, globalizării, provocări cu care ne confruntăm în momentul de față. Și acesta fiind uh, aceasta fiind importanța pachetului pe care îl discutăm, nu putem decât să îi mulțumim doamnei raportor. E important ca standardele pe care le creăm să fie într-adevăr uh, adaptate nevoilor actorilor importanți. De asemenea, actorii trebuie să fie capabili a implementa aceste standarde și pentru ca implementarea să fie garantată, atunci trebuie să ținem cont de părerile tuturor actorilor implicați. De asemenea, Uh, includerea standardelor cu privire la sectorul serviciilor mi se pare salutar. De asemenea, recunoașterea specificațiilor tehnice în anumite condiții mi se pare o idee bună. Standardizarea și, de asemenea, specificațiile tehnice vor reuși să contribuie la buna funcționare a pieței unice. Doamna raportor a reușit să includă în acest raport toate elementele esențiale și tocmai de aceea nu pot decât să salut această evoluție pozitivă a sistemului european de standardizare. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Urmează acum domnul Pașca, un minut. Vážená pani comisarka. Mulțumesc, doamnă comisar. Apreciez intenția comisiei de a ameliora mediul de afaceri și mediul comercial, după cum se arată în propunerea de regulament. Acest lucru trebuie făcut și prin actualizarea principiilor standardizării. Vreau să vă spun că sistemul actual funcționează foarte bine, de aceea trebuie să analizăm impactul eventualelor schimbări. Consider că din acest regulament lipsește referirea la standardele și uh, normele internaționale. Și, uh, de asemenea, principiul reprezentării naționale nu este suficient uh, susținut. De asemenea, cred că multe articole au o formulare prea generală, ceea ce ar putea duce la interpretări diferite. De aceea este vital să fie acceptat într-o măsură mult mai mare, să fie acceptate uh, amendamentele Comisiei ITRE și ale Comisiei de Comerț Internațional. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Acum au cuvântul ceilalți vorbitori. În primul rând, doamna Bastos, două minute. Mulțumesc, doamna președinte, dragi colegi, doamna comisar. Voi începe prin a o felicita pe doamna Comi pentru munca sa extraordinară depusă pe marginea acestui raport, care este deosebit de important pentru viitorul Europei. Într-o lume în care lucrurile avansează din ce în ce mai repede, avem nevoie de un sistem de normalizare, de standardizare global care să fie actualizat și să fie eficient și care să ne asigure că piața internă funcționează în mod corect, că protejează interesele consumatorilor și, în același timp, protejează și mediul înconjurător și respectă normele sociale. Este foarte important. Avem nevoie de mai multe inovări la nivel social, de măsuri de incluziune și acest lucru poate fi introdus și în acest domeniu. S-a vorbit foarte mult despre te noile tehnologii de în uh, domeniul telecomunicațiilor. Uh, acest lucru este foarte important. Avem nevoie de o nouă strategie pentru piața unică și în acest sens intervenția Uniunii Europene uh, pe marginea acestui dosar este foarte bună. E vorba de o adevărată revizuire a întregului proces de normalizare, de standardizare la nivel de Uniune Europeană. Și acest lucru cooptează, acest lucru se face prin cooptarea uh, sporită a organizațiilor europene de standardizare. Și cred că este un lucru bun dacă vom reuși să ne îndeplinim aceste obiective care sunt corecte, care sunt bine stabilite, lucru care pe viitor va evita întreprinderilor costuri suplimentare pentru a putea încuraja astfel participarea IMM-urilor la procesul de elaborare a normelor, atât la nivel național, cât și în cadrul organizațiilor europene de uh, normalizare, de standardizare. Avem nevoie de o participare sporită a celor care reprezintă interesele societății, cum ar fi ecologiștii, cum ar fi uh, asociațiile de protecția consumatorului și așa mai departe. Avem nevoie de sprijinul lor față de aceste inițiative ale Uniunii Europene, pentru că ei reprezintă interesul public. Și, în încheiere, aș dori să spun că acest raport cu siguranță va duce la o relansare a proiectului european și va reprezenta un adevărat câștig pentru întreprinderile noastre europene. Mulțumesc! Mulțumesc! Are acum cuvântul doamna Gebhardt. Două minute. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Doamnelor și domnilor, pentru a porni de la exemplul coleg, dat de colega Șal de Moze, dați-mi voie să vă fac următoarea propunere. Haideți să ne imaginăm că avem un stick USB care uh, poate fi introdus în diferite orificii ale uh, unui calculator. Uh, și pentru a introduce avem nevoie de diferiți adaptori. Deci acest exemplu trebuie să vă dovedească clar cât de mult pot standarde ușura, standardele ușura viața cetățenilor europeni și la acest exemplu trebuie să ne gândim în calitatea noastră de legiuitori. Noi, Parlamentul European, am reușit să îmbunătățim mult textul Comisiei Europene și uh, Acestea fiind realizate, nu, pute, nu putem decât să-i mulțumim atât doamnei raportor cât și tuturor raportorilor din umbră care au lucrat excepțional. Există însă două aspecte care trebuie să fie subliniate, aspecte foarte importante pentru noi. Pe de o parte, era vorba despre sprijinul acordat IMM-urilor. Vreau să ne asigurăm că standardizarea și standardele pot fi făcute nu doar de cei mari, ci uh, și dorințele celor mici uh, sunt respectate. Adeseori există pericolul ca cei mari, companiile mari să se impună, iar companiile mici să fie obligate să se adapteze cu costuri enorme. Noi am reușit uh, Uh, să asigurăm finanțare și sprijin uh, companiilor mici în acest domeniu. Cel de-al doilea aspect foarte important pentru noi era sublinierea unui uh, domeniu din cadrul sectorului serviciilor care era foarte important pentru noi. E vorba despre acel uh, despre sectorul serviciilor de interes general și, de asemenea, importante erau și meșteșugurile pentru noi. De ce spun lucrurile acestea? Pentru că standardizarea poate aduce prejudicii celor două domenii pe care le-am men- menționat. Dar noi am reușit să găsim echilibrul perfect și uh, cred că nu putem decât sprijini acest uh, raport și această propunere legislativă. Munca a fost însă asiduă și sper că pe viitor va fi mai simplă. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Ulmează doamna Galpelț, două minute. először is gratulálok önök, mert nagy... Mulțumesc, doamna președinte. Nu pot decât să-i mulțumesc doamnei raportor pentru tot ceea ce a făcut. Domnia sa a încheiat cu succes acest lung proces. În ceea ce privește standardele, sunt de acord, uh, procesul de elaborare a lor trebuie să fie accelerat. Însă trebuie să adaug faptul că acest proces nu trebuie să se facă în, uh, să se demareze în detrimentul calității. Sunt de părere că uh, Aspectele administrative ale acestui proces trebuie să fie accelerate. Acest proces trebuie să fie demarat de atât autoritățile de standardizare, cât și actorii care implementează standardele. E nevoie de o colaborare. Legiuitorii pot, însă, într-adevăr, contribui la accelerare uh, accelerarea procesului prin impulsionarea semnării, ratificării, adoptării, etc uh, acestor standarde, bineînțeles. Sunt într totul de acord cu cele spuse de doamna raportor și anume trebuie să ne bazăm în noile procese de elaborare a standardelor pe standardele deja în, în vigoare. Noile uh, Uh, standarde nu vor fi judecate doar uh, din punctul de vedere al costurilor uh, implicate de ele. De ce spun asta? Pentru că prin includerea în discuția autorităților de standardizare naționale am reușit să scădem costurile administrative. De asemenea, importantă este includerea IMM-urilor și a celorlalte interesați și actori în procesul de standardizare. Până în momentul de față, toate aceste categorii puteau să participe la procesul de elaborare a standardelor. Din păcate, nu erau suficient de interesați sau nu erau uh, suficient de stimulați să își asume costurile implicate. Bine, tocmai de aceea eu cred că trebuie să găsim de acum înainte acele metode de care e nevoie pentru stimularea IMM-urilor. Propunerea realizată de uh, raportor, de doamna raportor, uh, va contribui într-adevăr la creșterea competitivității Europei, din punctul meu de vedere. Prin urmare, nu pot decât să spun că cu toții sper că vom vota în favoarea acestui raport. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Doamna Weiler, un minut și jumătate. Doamnă președinte, stimați colegi, mi-au căzut, mi căzut ochelarii. Vreau să-i mulțumesc doamnei raportor și de asemenea tuturor raportorilor din umbră pentru această propunere pe care mâine o vom vota. Multe s-au spus deja despre uh, utilitatea standardizării. Voi mai da și eu doi, două exemple. Rețeaua univers, uh, mobilitatea electronică și, de asemenea, adaptoarele pentru încărcarea telefoanelor mobile. Iată, două domenii în care standardele sunt absolut esențiale. Din păcate, opinia publică nu cunoaște importanța standardelor suficient de bine. Asta nu este vina Uniunii Europene, ci este vina autorităților naționale și a organizațiilor internaționale care nu s-au ocupat prea bine de promovarea uh, Um, cunoștințelor cu privire la standarde pe lângă faptul că acest proces de elaborare a standardelor era prea puțin transparent în trecut, el era și mult prea lent. Ei bine, aceste deficite au fost eliminate, sper eu, prin intermediul propunerii noastre legislative. De asemenea, uh, în propunerea noastră punem accent pe IMM-uri, pe actori naționali, de asemenea pe activitățile liberale și, vom, și încercăm de asemenea să creăm un, o legătură cât se poate de strânsă între toți acești actori și organizațiile de standardizare, fie ele naționale, fie ele internaționale. Cam, cam atât vă pot spune. În, în trecut au existat o serie de centre care spuneau că o astfel de, demara- de acțiune demarată la nivel european nu ar fi neapărat salutară, însă între timp multe dintre a, mulți dintre acești critici, cel puțin din Germania, au tăcut și mai mult de, decât atât sunt absolut încântați de toate modificările propuse de noi. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Trecem acum la procedura Catch the Eye. Domnul Covici, urmează. Predsednica, eh, zahvaliujem se poročevalki in eh, vsem poslankam. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să mulțumesc doamnei raportor și tuturor eurodeputaților care au participat la acest proces referitor la revizuirea sistemului de standardizare. Am o anumită experiență și știu ce înseamnă să standardizez un proces pentru întreprinderi. E un, un proces foarte greu de realizat și acest dosar reprezintă într-adevăr un, un beneficiu, un câștig pentru uh, întreprinderile europene. Haideți să ne amintim că acum 10 ani de zile, dacă nu și mai mult, Bill Gates a spus că pentru fiecare, pentru a găsi o soluție, mai întâi se gândește la primul pas reprezintă standardizarea și astfel Microsoft a reușit să-și găsească soluțiile necesare și a reușit să se impună pe piață. Acum discutăm și despre servicii. Cred că

Grazie. La parola al... Mulțumesc, domnul Coferati. Grazie, Grazie Presidente. Volevo rivolgermi brevemente. Mulțumesc, doamna președinte. Foarte pe scurt, dacă îmi permiteți, aș dori să mă adresez doamnei comisar. Doamna comisar, dacă mi-aduc eu bine aminte, dumneavoastră ați spus că munca doamnei raportoare, o muncă extraordinară și că diferitele comisii parlamentare au îmbogățit, au îmbunătățit propunerea originală. Evident, există modificări clare. Faptul că trebuie să avem o participare sporită a actorilor implicați la luarea de decizii, accesul IMM-urilor la aceste uh, procese de elaborare a normelor și așa mai departe, anumite clauze sociale. Evident, ne așteptam la așa ceva și sunt elemente importante. Această implicare sporită a uh, actorilor uh, de, din domeniu reprezintă o plus valoare. Acum, în ceea ce privește serviciile, punctul de echilibru pe care am reușit să-l găsim uh, este unul foarte bun, însă pe viitor ar trebui poate să ținem seama de noi prevederi care să ne permită să armonizăm lucrurile, însă fără să penalizăm cetățeanul de rând și fără să punem în concurență diferitele sisteme economice care există. E adevărat, aici s-a depus o muncă de conținut, de fond, însă să ne gândim deja încă de pe acum la etapa următoare. Mulțumesc, care acum cuvântul domnul Harbour. Uh, Mr. President, Mulțumesc, domnule doamnă președinte. Eu, în calitate de președinte a Comisiei, aș dori să îi felicit pe toți cei care au lucrat din greu, cu entuziasm, la realizarea acestor, uh, acestui rezultat. Uh, într-adevăr, reprezintă un element deosebit de important pentru relansarea pieței unice și, într-adevăr, uh, sunt convins că și doamna Reding va fi de acord cu mine când voi spune că este un prim pas în angajamentul nostru pentru relansarea pieței unice. Este o primă etapă. În votul nostru de mâine asta vom realiza. Aș dori de asemenea să amintesc și un alt lucru, având în vedere importanța întregului subiect și având în vedere interesul mare în rândul a mii și mii de oameni peste tot în Uniunea Europeană care sunt activ angajați în acest proces, e bine, noi am luat o decizie beneficiind și de înțelepciunea tuturor raportorilor implicați și anume să avem o muncă pregătitoare aprofundată care a fost condusă de colegul nostru uh, Cociușnic și acum câteva luni de zile am încercat să lansăm o consultare în așa fel încât să avem câteva ecouri înainte de a redacta textul legislativ. Și cred că aici am reușit să facem o, o treabă foarte bună cu uh, participarea colegilor noștri și mă bucur că toți colegii noștri uh, din aceste comisii care au participat la această muncă sunt prezenți în sală și dau dovadă de faptul că sunt conștienți de importanța acestui dosar. Sunt convins că mâine mâine această propunere la vot se va bucura de un sprijin masiv din partea întregului Parlament. Și trebuie să fim conștienți de importanța subiectului. Uh, foarte mulți colegi, foarte multe grupuri politice au fost angajate în realizarea, în obținerea unui rezultat atât de bun. Mulțumesc! Eh, Grație, onorevole. Mulțumesc și acum aș dori să știu dacă domnul Manders dorește să intervină. Vă rog voorzitter excuses dat ik wat later ben want het eh, verkeer zat een beetje tegen en ik moet toch een paar. Vă mulțumesc doamnă președinte, îmi cer scuze că am întârziat. Trebuie să conduc eh, sute de kilometri pentru a ajunge aici și străzile erau ambuteiate astăzi. Nu există, iată, standarde europene în domeniul traficului rotier. Trebuie să-i mulțumesc doamnei Comi. După cum spunea domnul Harbour, colaborarea noastră a fost extraordinară eforturile noastre vor fi în beneficiul industriei, a comerțului, dar și a consumatorilor europeni. Europa ar putea crea standarde internaționale. Lucrul acesta este important pentru că el ar garanta rolul important al Europei în cadrul uh, economiei mondiale. mondiale. E important, iată, să contribuim la crearea de standarde internaționale. Am tot discutat despre această temă în, uh, în trecut cu comisarul Verheugen. Vorbeam despre crearea de standarde pentru diferite obiecte uh, de la telefoane mobile până la iPad-uri, care, standarde care vor intra în uh, vigoare din 2014. Iată, standardele ne, ne sau fac posibilă oferirea către consumatori a unei serii întregi de obiecte deosebit de utile. Vă mulțumesc, urmează doamna comisar. Madame la comisar, s'il vous plaît. Doamna comisar, vă rog frumos. Moi, madame... Euh, mă scuzați, doamna președinte. There were, uh, two, uh, specific... Au fost două întrebări specifice pentru mine, ultima uh, adresată de domnul Manders. Uh, Există un acord uh, facultativ între Uniunea Europeană și industrie pentru armonizarea uh, încărcătoarelor. Aceasta va avea o importanță foarte mare pentru consumatori. S-a mai pus o întrebare legată de standardizarea serviciilor și aș dori să spun uh, stimatului deputat că regulamentul reafirmă posibilitatea ca Uniunea Europeană să utilizeze standardizarea ca instrument de politici în, sectoarele, în sectorul armonizat al serviciilor. Cu toate acestea, sunt de acord cu ce a spus domnul președinte Malcolm Harbour. Într-adevăr, aceasta este una primele 12 pârghii care trebuie să sporească încrederea în Single Market Act, adoptat de Comisie în 2011. Pozitiv pentru economie, pentru consumatori, dar mai mult, după cum au subliniat mai mulți parlamentari, este vorba de o evoluție, nu de o revoluție. Re pentru a se uh, putea clădi pe bazele sistemului actual care este încununat de succes și pentru ca Europa să aibă un instrument cuprinzător nu numai pentru implementarea politicilor aici în Europa, ci și pentru promovarea competitivității întreprinderilor europene în lumea întreagă. Așadar, mulțumesc Parlamentului și îl rog să voteze masiv pentru acest document important. Grazie, comisaria. Eh, Mulțumesc, doamnă comisar. Dăm acum cuvântul doamnei raportor, Lara. Președinte, cari colegi, sunt de... Mulțumesc, doamna președinte, dragi colegi, sunt foarte, foarte mulțumită de această dezbatere. Am prezentat acest regulament în detaliu, am subliniat punctele cele mai importante. Este clar că acest regulament va permite piețelor europene și naționale să dea dovadă de mai multă capacitate de reacție, de mai multă competitivitate, lucru de care Uniunea Europeană are nevoie. E vorba de o îmbunătățire a sistemului de informare referitor la norme și va ușura și viața de zi cu zi a întreprinderilor. Va avea un impact direct asupra cetățenilor. Și aici, doamna Reding are dreptate. Ne va permite să îmbunătățim viața de zi cu zi a tuturor cetățenilor. Trebuie să transmitem acest mesaj colegilor în așa fel încât mesajul să fie clar înțeles. Este evident că sistemul acesta european trebuie să fie mai competitiv și um, la nivel internațional. Și în acest sens sunt de acord cu Andreas Schwab. Avem nevoie de mai multe regulamente și mai puține directive dacă vrem într-adevăr să relansăm piața internă, așa cum s-a propus așa cum spunea, spre exemplu, și domnul comisar Barnier. Pentru că aceasta este calea de urmat dacă vrem să avem o Uniune Europeană care să nu fie doar o Uniune economică, ci și o adevărată Uniune politică, o Uniune cu adevărat europeană. Mulțumesc! Doamna președinte, mulțumesc. Aici se încheie dezbaterea pe marginea acestui subiect. Votul va avea loc mâine la ora 12. Ora all'ordine del giorno c'è la relazione. Trecem acum la punctul următor de pe ordinea de zi. E vorba de raportul doamnei Sofie Oconi. Etichetarea electronică a bovinelor. Dau cuvântul imediat doamnei raportor pentru 4 minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați colegi,